de doamna Lunacek privind acordul de stabilizare și asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo. Doamna Lunacek care cuvânt. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamn, domnule comisar, dragi colegi, în calitate de vicepreședinte al acestui uh, parlament uh, cu responsabilități legate de premiul Saharov, aș dori să spun că comemorăm laureatul premiului uh, Saharov din 1988, care a decedat în urmă cu 10 ani în 2006 și care a rămas simbolul independenței Kosovoului, simbolul uh, luptei politice fără violență și aș dori să-l comemorez acum la începutul dezbaterii noastre. În ceea ce privește acordul de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Kosova, acesta a fost negociat între octombrie 2013 și mai 2014, a fost parafat în iulie 2014. Consiliul a semnat acest acord pe data de de octombrie 2015 și apoi pe 27 octombrie a fost semnat la, la Strasburg de vicepreședintele NATO, reprezentant Federica Mogherini și de comisarul Johannes Hahn în numele Uniunii și de către prim-ministrul uh, Isa Mustafa al uh, Kosovului și de ministrul pentru integrare europeană Bekim Kolaku. Adunarea Națională a Republicii Kosovo a ratificat acest acord pe data de 2 noiembrie 2015 și acum avem în rândul nostru să votăm pentru acest acord de stabilizare și asociere a Uniunii Europene cu Kosovo care după ace- această, acest vot va putea intra în vigoare. Este un moment istoric pentru Kosovo, este pentru prima dată când Uniunea Europeană și Kosovo, Kosovo vor avea legături uh, oficiale. Este primul pas oficial pe calea de integrare europeană și pentru a putea deveni membru al Uniunii Europene. Într-adevăr, e adevărat, a durat puțin pentru că Kosovo este un stat nou care și-a obținut independența doar în urmă cu 8 ani și la Consiliu a durat puțin timp, însă aș dori să Salut faptul că și cele cinci state membre care încă nu au recunoscut Kosovo și au dat consimțământul. Este un mare pas înainte și aș dori să le lansez un apel să meargă mai departe, să recunoască Kosovoul. Um, mai mulți uh, miniștri au vizitat Kosovo, s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților de acolo, deci vă rog să recunoașteți Kosovo pentru că acest act nu este unul dureros, ci este unul care ar ajuta oamenii. Despre, după cum am spus, este, uh, sunt primele legături oficiale între Uniunea Europeană și Kosovo. Acest acord permite noi forme de cooperare, se referă la numeroase sectoare uh, fie că este vorba de consolidarea cadrului democratic, consolidarea respectării drepturilor omului, dar sunt acoperite și alte sectoare, educație, justiție, afaceri interne, se stabilesc și drepturi și obligații în același timp și reprezintă un stimulant puternic pentru implementarea și instituționalizarea reformelor. Este evident că în Kosovo este nevoie de reforme și acest acord de asemenea creează oportunități de investiții și cere guvernului plin respectarea uh, standardelor europene și alinierea la uh, legile europene și să asume responsabilități mai mari. În plus, se promovează contacte între oameni, între experți în domenii cum ar fi educația, mediul înconjurător, combaterea criminalității organizate, prevede și permite consolidarea relațiilor uh, cu țările vecine, ceea ce va duce la o mai mare stabilitate în regiune. Desigur, acest schimb între cetățeni um, trebuie să este posibil doar cu în urma liberalizării regimului vizelor. Kosovo este singurul stat din regiune a căror cetățeni nu pot călă, uh, călători uh, liber, deci acest acord de stabilizare și de asociere este un pas important. Să sperăm că va fi urmat și de, uh, de liberalizarea vizelor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lunacek. Are acum cuvântul domnul comisar Han în numele Comisiei, vă rog. Thank you. <clears throat> Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membri. O să încep uh, mulțumindu-vă pentru susținerea dumneavoastră dată dezvoltării continuă a relațiilor UE-Kosovo. Vreau să mulțumesc uh, uh, comisiilor AFET și TREIT și doamnei Cec pentru susținere. Acest acord uh, uh, cu uh, Kosovo este extrem de important. Aceste acorduri sunt un punct de referință în relațiile cu Kosovo și foarte importante pentru viitorul Kosovoului și al Balcanilor. Acordul este prima uh, relație contractuală oficială care leagă Uniunea Europeană și Kosovo, permite Kosovoului să se alăture restului regiunii, beneficiind de avantajele adâncire, uh, adâncirii cooperării și interdependențelor și să uh, participe la perspectivele europene. Acordul va ajuta Kosovo să își îndeplinească reformele economice pe baza statului de drept. Acest lucru trebuie să asigure un mediu de afaceri mai previzibil care să ducă la creștere și locuri de muncă. Acordul de asociere creează cadrul uh, juridic și aproximarea, uh, armonizarea cu uh, legislația europeană. Va favoriza libera circulație a persoanelor, bunurilor și uh, va aduce beneficii uh, kosovarilor. În ceea ce privește transportul și energia, se prevede integrarea treptată în, pe piața energetică a Europei și dezvoltarea unei infrastructuri de calitate. Acordul trebuie să întărească și uh, cooperarea regională. Kosovo se angajează să își îmbunătățească vizibil și durabil relațiile cu Serbia. Acest este un uh, principiu esențial al acordului nostru. Uh, continuarea dialogului uh, cu Serbia este o obligație legală. Kosovo trebuie să uh, pună în aplicare acordurile pe care le-a rizat și să lucreze pentru obținerea de noi acorduri. Așa cum am văzut în ultimile luni, acest lucru presupune uneori și luarea unor decizii uh, dificile și ajungerea la compromis. Uh, Vreau să uh, subliniez faptul că acordul uh, include dispoziții care obligă Kosovo să respecte normele uh, democratice. Acest lucru este pertinent pentru provocările cu care se confruntă Kosovo în momentul de față. Aceasta înseamnă că instituțiile create pentru o guvernare democratică și regulile care permit acestor instituții să-și facă treaba trebuie să fie respectate. De asemenea, nu uh, Uh, trebuie să fie nicio, uh, niciun obstacol la transparență. Uh, dați-mi voie să mă folosesc de acest prilej pentru a cere politicienilor din Kosovo să se angajeze într-un schimb liber de puncte de vedere pentru a-și rezolva diferendele fără obstacole, fără violență și fără amenințări și intimidări. Domnul președinte, onorați membri, vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea noastră și aștept dezbaterea. Mulțumesc, domnule comisar Han. În numele uh, Comisiei INTA, domnul Scheinfeld. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, uh, doamnă președinte, domnule comisar. În numele PPU-ului aș dori să spun că susținem în totalitate acest acord de stabilizare și asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo. Kosovo e o țară mică în Balcani. Este ultima țară dintr-o serie de alte țări cu care am semnat asemenea acorduri, ceea ce este foarte important, așa cum spunea și domnul comisar, acest acord implică o serie întreagă de elemente pozitive pentru Uniunea Europeană, dar în primul rând pentru această țară mică și pentru această mică națiune. Probabil este cea mai săracă țară din Europa, așa că le oferim posibilitatea de a susține această țară. Va fi bine însă și pentru Europa numai dacă ne gândim din perspectiva fenomenului migrator, care este o mare provocare. Mulțumesc foarte mult! Și are acum cuvântul, au acum cuvântul vorbitorii numele grupurilor politice. Doamna Adactuson pentru PPE. de Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Acest eveniment este unul uh, istoric și mă bucură faptul că acordul de asociere și de, de stabilizare și asociere cu Kosovo a devenit realitate pentru că el reprezintă o mare, are un mare potențial pentru acest uh, stat. Se confirmă astfel că viitorul Kosovo este în Europa. În același timp, trebuie să spunem că și vedem că integrarea europeană nu vine de la sine, este nevoie de decizii politice și de voință politică reală. Încet, am uh, luat notă de faptul că raportoarea domnul, doamna Luna Cec a insistat asupra necesității continuării eforturilor de combate a corupției, corupție care este un obstacol major în calea viitoarelor evoluției democratice din Kosovo. Este nevoie de voință politică și pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui uh, acord, fără această implementare nu se va putea ajunge la o normalizare a relațiilor cu statele vecine, normalizare care este în interesul atât al Kosovo cât și a Serbiei. Aș dori să sprijin acest, uh, să manifest sprijinul între acesta, prim acord între Uniunea Europeană și Kosovo. Mulțumesc, care cuvântul domnul Panțeri. Questo... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord de asociere și stabilizare cu Kosovo reprezintă un pas important înainte, pentru că se creează condițiile uh, de a progresa uh, în armonizarea cu legislația europeană. Se stabilesc relații contractuale care presupun un dialog politic uh, mai aprofundat, noi forme de cooperare în diferite sectoare. Acest uh, acord uh, este important. Situația în Kosovo este încă problematică. Așa cum am văzut recent, uh, sunt demonstrații destul de mari și trebuie să asigurăm consolidarea instituțiilor kosovare și perspectivele acestei țări, perspectivele Balcanilor. În etapa actuală, care este caracterizată prin probleme mari, apare și problema migrației, ceea ce înseamnă că regiunea Balcanilor și Kosovo uh, devin o răspântie foarte sensibilă și trebuie să-i dăm foarte mare atenție pentru că asta ar putea să fie o sursă de probleme uriașe pentru Uniunea Europeană. Din aceste motive și dat fiind consensul de plin uh, față de acest acord de asociere și stabilizare, considerăm că este util să invităm Comisia să urmărească atent ceea ce se întâmplă în uh, uh, Kosovo. Dorim ca această țară să fie pe calea reformei și pe calea uh, consolidării democrației. Mulțumesc. Domnul Giambatski, din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noi salutăm acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo și o salut și pe doamna Lunacek pentru pregătirea acestui raport. Kosovo are o problemă aici. Sistemul judiciar nu funcționează așa cum ar trebui, nu există progres nici în lupta împotriva crimei organizate, nici împotriva corupției. Integrarea europeană are o mare importanță pentru Kosovo, pentru că țara are nevoie de ajutor pentru a-și construi instituțiile și pentru că cetățenii au nevoie de locuri de muncă, de creștere economică, de un nivel de viață mai înalt. Nicăieri în Europa, relațiile inter etnice nu au atât de multă importanță pentru existența unui stat ca în Balcan și pentru a evita, evita tensiunile, trebuie să respectăm drepturile tuturor comunităților etnice, nu numai în Kosovo, ci în toate țările pe cale de aderare. Comunitatea bulgară din uh, Macedonia, com, comunitatea croată din Serbia, toate comunitățile care sunt în afara țării de origine. Mulțumesc foarte mult! Domnul Radoș, pentru ALDE are acum cuvântul. Președinte, gospodine povierenice. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, în numele grupului politic ALDE, aș dori să mă exprim uh, sprijinul total față de acordul de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Kosovo. Și eu Sper că acordul, de, acordul uh, cadru va, semna, va fi semnat cât mai repede, care va permite participarea Kosovo la activitățile UE. Kosovo se, particip, se confruntă cu un nivel de instabilitate foarte mare într-o regiune destabilizată. Trebuie să înțelegem că nici Serbia, nici Bosnia și Herzegovina nu au uh, recunoscut până acum uh, Republica Kosovo. Există în continuare anumite forțe politice care nu își doresc să recunoască acest stat și care au anunțat că anumite frontiere urmează să fie schimbate, ceea ce ar duce la un uh, conflict. În acest context, este important să dăm dovadă de ambiție în legătură cu punerea în aplicare a acestui acord, care nu este doar un acord um, economic, pentru că cuprinde consolidarea instituțiilor democratice, uh, consolidarea instituțiilor judiciare. Deci trebuie să monitorizăm îndeaproape implementarea acestui acord uh, în beneficiul Uniunii Europene și al uh, cetățenilor kosovari. Doar astfel vom putea să, să ne asigurăm că în curând Kosovo um, își va depune candidatura pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Acest stat poate deveni stabil și întreaga regiune poate fi stabilizată astfel pentru că zona respectivă, din punct de vedere geografic, face parte din Uniunea Europeană Drept urmare, cred că ar trebui să accelerăm cât mai mult posibil procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun că nu avem posibilitatea de a da cuvântul prin cartonașele albastre pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și dau acum cuvântul doamnei Cuso. Mulțumesc foarte, doamnă președintă. Stânga Unită nu și-a schimbat poziția. Acesta este un stat pretins, nu e un stat fals, care a fost impus de dreptul internațional. Republica Kosovo autoproclamată nu aparține ONU și nu este recunoscută de mai mult de jumătate din membrii ONU, inclusiv țara mea și e vorba de rezoluția ONU care trebuie să supravegheze instituțiile din Kosovo în speranța că se va ajunge la un acord politic și guvernul Serbiei, cât și autoritățile provizorii din Kosovo nu au ajuns la o soluție politică care să fie diferită de status quo actual. Dincolo de unele poziții de susținere, dreptul internațional este într-un punct mort și a doua bază major, uh, mare militară uh, se află aici, care permite controlul prin coridoarele energetice vitale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Zarian Apolos pentru neafiliat. Logo de geostrategice sus thesis, dipla se perioche. Dată fiind poziția geostrategică, într-o zonă de conflicte și de război, uh, punctul de trecere pentru coridoarele energetice, mari uh, investiții și planurile NATO și pentru a servi interesele burgheziei uh, rusești toate intervențiile militare ale Statelor Unite și NATO au creat un protectorat și au uh, sporit diviziunea între oameni pentru a servi interesele NATO-ului și al burgheziei locale. Acest acord uh, recunoaște acest protectorat Kosovo. Uh, guvernul grec care responsabilități foarte mari, pentru că asta presupune mai mult iredentism, uh, Uh, încercarea de a schimba frontierele prin încercarea de a uni Kosovo și Albania. Și acest lucru ar aduce mai multe diviziuni între uh, Grecia și fosta Republică Iugoslavă. Există și un lobby numit uh, prietenii Macedoniei. Trebuie să oprim capitalismul care creează război și aduce refugiați am ajuns uh, la vorbitorii în numele uh, uh, domnul Cucan are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să felicit guvernul, guvernul și Parlamentul Kosovar pentru finalizarea și adoptarea acestui acord, care este o piatră de hotar în relațiile noastre cu Kosovo. Stabilirea acestor relații contractuale va deschide noi oportunități pe calea înspre o mai, înspre o mai profundă integrare a Kosovo în Uniunea Europeană. Acest acord reprezintă un stimulant pentru implementarea reformelor în Kosovo. Kosovo este un, una din cele mai sărace uh, țări din regiune și ar trebui să profite de acest acord ca oportunitate pentru a ajunge la creștere economică și socială, dar și pentru a uh, trece la reforme instituționale politice majore. Uniunea Europeană are o responsabilitate pentru evoluțiile din această regiune. Drept urmare, trebuie să ne întărim relațiile cu statele și cetățenii din această regiune Acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo este un pas în această direcție. Următorul pas trebuie să fie, să fie liberalizarea regimului de viză pentru cetățenii kosovari, pentru că doar așa aceștia vor putea profita la maxim de acest acord de stabilizare și asociere, care, cu alte cuvinte, este un pas important, în lătură barierelor în relațiile pe care le avem cu Kosovo și cred că trebuie să facem Uh, și următorul pas să înlăturăm barierele din, uh, din calea relațiilor cu cetățenii kosovari. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă acum cuvântul domnul Picula. Un minut și jumătate pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Mulțumesc. salut uh, acordul de asociere și stabilizare cu kosovo după mai puțin de un an de negocieri. Sunt șeful delegației pentru relațiile cu Kosovo și cred că mâine uh, vom uh, primi aprobarea pentru acest uh, acord. Este genul de recunoaștere a angajamentului Kosovo față de perspectiva europeană și astfel avem relații contractuale cu Balcanii de Vest este un pas important pentru că poate crea posibilități de investiții, creștere și dezvoltare financiară prin aplicarea standardelor europene și a, drept, a legilor europene. Sigur, totul depinde de cooperarea constructivă a tuturor forțelor politice și nu întotdeauna e așa. Sunt probleme, sunt uh, încercări de obstrucționare, sunt evenimente pe care le-am văzut în ultimul timp care nu sunt potrivite pentru o țară cu aspirații europene. Trebuie să, continuă, să se continue lupta împotriva radicalizării și a terorismului și trebuie să se reducă numărul de imigranți ilegali. Sper că acest acord este primul acord dintre Kosovo și, Kosovo și Uniunea Europeană și va stimula punerea în aplicare a reformelor instituționale. Ar fi bine dacă tinerii, tinerile state europene se vor bucura de susținerea europeană pe această cale. Mulțumesc foarte mult, președinta, mulțumesc. Doamna Tomașici, un minut. Napuri koje su kosovske vlasti poduzele kako bismo došli do potpisivanja Mulțumesc. Eforturile făcute de guvernul kosovar pentru a ajunge la semnarea acestui acord sunt cea mai bună garanție a perspectivei europene a Kosovoului. Este o democrație tânără, cu multe provocări și multe responsabilități. Este vital ca autoritățile să fie de plin angajate în procesul de integrare euroatlantică. Acest proces este un mare test pentru uh, Kosovo, dar și pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de leadership și de o viziune comună. Vorbind despre Kosovo, problema recunoașterei internaționale îmi vine imediat în minte cât de cinstiți suntem cu Kosovo. Vorbim despre perspectiva europeană și totuși există state membre care nu au recunoscut Republica Kosovo. Acest acord nu este uh, un prim uh, pas uh, pe calea europeană. Este o uh, da, uh, recunoașterea internațională este un pas crucial. De aceea invit toate statele membre care nu au făcut-o să o facă în final. Îmi mulțumesc. în calitate de membru neafiliat, domnul Sinadinos are cuvântul un minut. În 1999, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a impus un regim uh, de administrație provizoriu în uh, Kosovo, din punct de vedere geografic, spiritual și moral, Kosovo este inima, leagănul Serbiei. Știm cât de importantă a fost uh, bătălia de la Kosovo-Polie între uh, forțele unite sârbe și croate care au pus capăt avansului trupelor otomane în Europa. Poate unii nu știu prea bine uh, evenimentele istorice și aceștia sunt cei care au lansat acest acord de stabilizare și aso- asociere. Kosovo nu este un stat. Crimele regimului lui Tito au uh, creat până la urmă acest uh, stat Kosovo. Uh, recunoașterea oficială a Kosovo ar schimba, de fapt, în mod violent frontierele existente și uh, aș dori ca acea, această atitudine să se reflecte și vis-a-vis -vis de uh, zona Ciprului de Nord. Vă mulțumesc, domnul Frunzulica. Uh. Toate aceste țări din uh, această zonă a Europei se vor, uh, vor deveni membre ale Uniunii Europene într-o zi. Este interesul Europei și al acestor țări. Vreau uh, să o felicit pe doamna Mogherini pentru acordul istoric pe care l-a negociat în august între Serbia și Kosovo pentru normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina. Totuși, Belgrad nu a recunoscut independența Kosovo și, doamnelor și domnilor, există cinci state membre ale Uniunii Europene care n-au recunoscut independența Kosovo. Iar mecanismul acesta, care începe să funcționeze, este un mecanism sui generis să aducem Kosovo mai aproape de Uniunea Europeană Probabil Comisia Europeană și statele membre trebuie să găsească o manieră în care teritoriul acesta să înceapă negocieri cu Uniunea Europeană pentru aderare, fără să fie recunoscut de toate statele membre. Totuși, doamnelor și domnilor, Priștina și Belgrad eh, eh, trebuie să combată crima organizată. Eh, este întrerupt de președintă. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la momentul uh, intervențiilor uh, de un minut. Domnul Kelly are cuvântul. Am ascultat această dezbatere pe parcursul care majoritatea s-a pronunțat pentru acest acord de stabilizare și asociere, câțiva împotriva, făcând parte din grupul politic PP, eu sunt pentru uh, acest uh, acord și aștept cu nerăbdare să spunem bun venit uh, mai multor cetățeni în, în uh, acest spațiu de bunăstare europe, european. Aștept cu nerăbdare și ziua în care Kosova va deveni membru cu drepturi de plină al Uniunii Europene. Eu vin din extrema cealaltă a Europei, din Irlanda, care a aderat uh, la Uniunea Europeană în 1973 și am avut foarte mult de beneficiat în urma calității uh, noastre de membru al Uniunii Europene. Cred că Kosovo și alte state din această regiune ar putea contribui cu mult la stabilizarea regiunii uh, respective și, desigur, trebuie să facă și multe reforme interne pentru a deveni membru Uniunii Europene. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Șani. Mulțumesc pentru uh, ocazia de a vorbi, uh, doamnă președintă. Acordul de asociere și stabilizare este un instrument eficient în politica de vecinătate. Dezvoltarea acestei regiuni este foarte importantă, de aceea este important uh, să dăm această posibilitate Kosovului, inclusiv uh, perspectiva călătoriilor fără viză. Din păcate, există obstacole la această procedură, pentru că cinci state UE uh, nu recunosc Kosovo ca stat independent. Este o ocazie bună pentru aceste state membre să își uh, ajusteze poziția. Dialogul între Priștina și uh, Belgrad este foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Vautmans. Eh, voorzitter, en dank u ook aan de commissaris. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte, mulțumesc eh, Comisiei. Raportul doamnei Lunacek vorbește despre acest acord de stabilizare și asociere. Este un prim pas important către relații mai strânge cu Uniunea Europeană și care merită susținerea noastră. Uh, și ne gândim și la raportul de, raportul de progres uh, care urmează, dacă totul merge bine, să vedem dacă s-au înregistrat progrese și trebuie să susținem Kosovo să devină o societate liberă și independentă. Mulțumesc foarte mult, domnul Shortest. Eh, Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei, doamnei Lunecek, pentru munca sa excelentă și pentru toate eforturile pe care le-a investit în redactarea acestui raport. Cred că acordul de asociere are o importanță cheie și el uh, este de fapt o fereastră deschisă înspre lume pentru Kosovo, care în ultimii ani, în ultimul deceniu, a parcurs o perioadă foarte dificilă. Acest acord reprezintă deschiderea porților pentru, bună, pentru libera circulație a, a bunurilor, a persoanelor, va facilita pun, a, a, încheierea acordului de liberalizare a regimului a, vizelor aduce lucruri bune pentru investițiile în infrastructură și permite răspunderea la provocările de mediu, care nu sunt neglijabile în Kosovo. Nu ar trebui să uităm că Kosovo are un rol foarte important pentru garantarea stabilității în regiune, un lucru important și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Soltoș, și la încheierea acestor intervenții, domnul Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu este niciun secret că majoritatea cetățenilor europeni consideră că principala amenințare la adresa Europei este reprezentată de militanții uh, musulmani. Și cu toate acestea, acest uh, raport uh, cere asociere, asocierea Kosovo la Uniunea Europeană. Într-un, uh, într-un ziar din uh, Elveția, cu numele Blic, a, a fost publicat un uh, articol astăzi care vorbește despre posibilitatea ca Kosovo să devină primul stat musulman membru al Uniunii Europene și este, nu trebuie să uităm ce, ce se întâmplă și în uh, Arabia Saudită și mi se pare că Kosovo ar putea să devină un cal troian uh, al Arabiei Saudite în Uniunea Europeană. Pentru mine, asocierea Kosovo la Uniunea Europeană sau statutul de membru al acestui stat la Uniunea Europeană este uh, nerealist și chiar uh, periculos. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar Han. Vă mulțumesc, domnule președinte. Onorați membri, acordul de asociere și stabilizare între Uniunea Europeană și Kosovo este un pas uh, important pe calea europeană a Kosovo. Este o contribuție cheie la procesul de stabilizare în uh, Balcanii de Vest, permite Kosovoului să se alăture uh, perspectivelor și viziunii din regiune și a celuiași viitor. Acesta include, apropo, o perspectivă clară europeană, în sensul că, în calitate de posibil uh, viitor membru, trebuie să aibă valori comune și asta include uh, și divizia între stat și restul. Dar uh, următorul pas este punerea în aplicare. Este nevoie de timp pentru a uh, Uh, fi aplicat, nu va da rezultate imediat, acordul trebuie să fie uh, aplicat în ritmul și modalitatea în care a fost uh, realizat. Nu va rezolva toate problemele Kosovoului. Uh, sigur, uh, va da un sens de apartenență care va da o structură care să fie împărtășită și de alții din regiune, va oferi un cadru care să susțină eforturile Kosovului pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor, un cadru de pace, stabilitate și prosperitate. Vreau să cer încă o dată guvernului și opoziției din Kosovo să se așeze la masa de negocieri și să-și discute uh, punctele de vedere divergente. Uh, conflictul a durat uh, prea mult politicienii din Kosovo datorează poporului să găsească urgent soluții. Cetățenii kosovari nu um, merită altceva. Uh, acest Parlament va susține Kosovo pentru a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Aha. Vă mulțumesc, domnule comisar Han. În încheierea dezbaterii dau din nou cuvântul pentru două minute raportarei, doamna Lunacek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, pentru susținerea pentru acest raport, chiar dacă veniți din țări care n-au recunoscut independența Kosovo. E un pas important acest acord. Și pentru cei care nu susțin de la GUE, vreau să-l corectez. Mai mult de jumătate din statele membre ale ONU au recunoscut deja acest stat deci e momentul ca acest stat să devină membru al ONU. Pentru că s-au făcut schimb de argumente și vreau să vă spun două lucruri în încheiere vreau să, mă, să revin la comemorarea cu care am început a poetului, care este un simbol al luptei non-violente și vreau să folosesc acest lucru ca să îndemn partidele, partidele de opoziție din adunarea din Kosovo să urmeze exemplul lui și să lucreze în adunarea în care au fost alăsați și să nu blocheze activitatea Parlamentului, pentru că violența nu trebuie să-și aibă locul în Parlamentul acestei tinere republici de pe teritoriul european. Și în cele din urmă vreau să menționez încă ceva foarte diferit. O chestiune pozitivă pentru Kosovo. Săptămâna trecută, joi, s-a filmat un uh, film în Kosovo care a fost, uh, de fapt, nominalizat Uh, pentru premiile Oscar. E vorba de șoc, uh, este uh, vorba de doi băieți care trăiau în această țară și aș vrea ca acest film să fie recompensat cu un Oscar pentru un scurt metraj, pentru că merită acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Lunacek. S-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc.